So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Bună dimineața, dragi colegi. Bine ați venit la ultima reuniune înainte de pauza de vară. Mai avem un pic de treabă înainte să plecăm în concediu. vreau să vă întreb dacă aveți observații legate de ordinea de zi. Văd că nu. Atunci pot să vă spun doar că punctul 21 devine caduc, pentru că deja l-am discutat în iunie. Am două comunicări de făcut. Astăzi există uh, o acțiune de donare de sânge organizată de Crucea Roșie din Belgia și de către uh, funcționarii secretariatul comisiei noastre și sigur vă invităm pe toți să participați, să donați sânge, pentru că, după cum știți, e întotdeauna nevoie și nevoia asta de sânge e din ce în ce mai mare. În al doilea rând, vreau să vă vorbesc despre întâlnirea informală a miniștrilor de mediu de ieri și de alaltări din Polonia. Primul subiect discutat a fost eficiența de utilizare a resurselor. Comisia, la începutul lui septembrie, va prezenta foaia de parcurs și noi, sigur că va trebui să elaborăm raportul nostru cât de curând după prezentare. Cel de-al șaptelea acțiune, program de acțiune pentru mediu a fost dezbătut uh, foarte mult ce ar trebui să cuprindă acesta și, în cele din urmă, dorința tuturor a fost că trebuie să existe un al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Cel de-al treilea subiect a fost protecția climei și pregătirile pentru Durban. Aici s-a subliniat de mai multe ori faptul că Uh, aceasta este văzută și ca și o conferință africană, și anume se discută politica energetică, politici regenerabile. Uh, e un domeniu care interesează Africa foarte mult. Probabil că nu va exista un acord nici la Durban, pentru că domnul Obama a spus foarte clar la întâlnirea G7 că înainte de uh, alegerile prezidențiale SUA nu se va mișca. Deci, nu putem să ne așteptăm să încheiem la Durban un acord climatic. De asemenea, a fost menționat de mai multe ori cu consternare faptul că Parlamentul nu a votat propria rezoluție, ceea ce sigur că din afară este o slăbiciune, e uh, resimțită ca o slăbiciune. Și, într-adevăr, eu cred că este notabil faptul că am ajuns la un compromis între toate grupurile politice, la noi în comisie, care însă nu a fost susținut în plenară. Și au existat uh, chiar și amendamente din partea membrilor comisiei noastre împotriva compromisului nostru. Sigur că trebuie să discutăm aceste lucruri, pentru că în raportul ICUT s-a investit atâta timp, atâta energie, atâta muncă. Am avut deja un raport care a eșuat în plen, raportul privind siguranța reactorilor nucleare. Acum a eșuat raportul privind politica climatică, protecția mediului, nu putem să ne mai permitem acest lucru. Trebuie să discutăm lucrurile în prealabil atunci când uh, situația nu e sigură astfel încât să avem un, uh, un plan B. Pentru că altfel pur și simplu se, se irosește toată munca depusă și asta nu-i bine. Și cred că după acest vot avem o poziție slăbită, nu una uh, puternică. Richard Zeber dorește să ia cuvântul. Dan Jorgensen, bună dimineața! Acest punct nu este pe ordinea de zi și anume faptul că discutăm despre un raport care a fost deja uh, a pierdut la vot în plen, dar vreau să spun în numele grupului meu foarte clar faptul că noi am menținut compromisul negociat. Am respectat acest compromis și noi am subliniat deja de foarte multe ori faptul că pentru noi obiectivul de 20% de uh, scăderea dioxidului carbon Uh, este legat de uh, obiectivul de eficiență energetică. Și, sigur că, dacă au existat uh, amendamente consolidate care cereau obiectivul de 30%, noi am spus întotdeauna foarte clar că vom vota împotrivă și în comisie și și în plen. Și votul a arătat că, în cele din urmă, raportul a fost, de fapt, votat de majoritatea membrilor uh, noștri și, deci, respingerea a venit din partea altor grupuri a fost atacat, de fapt, din două părți. În primul rând, uh, unii au spus că nu merge destul de departe și alții au spus că merge prea departe acest raport. Dar linia PPE a fost uh, consecventă, transparentă, am pus la dispoziție și listele de vot, astfel încât nu, există, nu au existat niciun fel de surprize. Însă eu cred că semnalul pe care l-a transmis Parlamentul European prin acest vot nu duce la slăbirea poziției Parlamentului, ci exprimă foarte clar dorința Parlamentului și anume că obiectivul de 30% ar trebui să fie impus numai în momentul în care vom avea un acord la nivel internațional. De fapt, aceasta a fost întotdeauna linia noastră și de aceea, așa cum am spus, noi considerăm că, de fapt, această linie a fost consolidată prin vot și nu cred că trebuie să interpretăm uh, greșit acest eveniment. Mulțumesc. Președintele. Sigur, uh, dacă doriți, cred că ar fi bine să intervine cineva din partea fiecărui grup. Dan Jorgensen. Sunt uh, puțin surprinsă. Linia grupului era transparentă pe această uh, problemă. Sunt uh, membru de șapte ani și am fost raportor din umbră la multe rapoarte, dar niciodată nu am fost pus în fața unui compromis în care unul dintre cele mai mari grupuri nu își apără propriul uh, compromis în plenară. Cred că este o mare problemă. Am avut uh, uh, un compromis pe 25%. A fost o înțelegere clară între toate grupurile că în afară de acest compromis va exista un amendament consolidat Raportorul de la PPE știa acest lucru, a acceptat această situație și nu a spus în niciun fel că Asta înseamnă că nu va exista o susținere deplină pentru compromis. Este corect dacă nu suntem de acord, este corect dacă nu putem ajunge la un compromis, dar nu e corect să avem un compromis și când uh, ajungem în plenară acesta nu mai există. De aceea raportul nu a trecut. Sigur, trebuie să nu votăm un uh, raport uh, dacă nu există un uh, compromis. Pas Eichert. Eu nu vreau să deschid acum dezbaterea, pentru că am avut deja votul, știm care este rezultatul. Asta este poziția în momentul de față. Dar vreau ca lucrurile să fie uh, spuse foarte clar. La Comisia Envi și la toate celelalte comisii, am avut o discuție foarte deschisă în toate întâlnirile cu raportorii din umbră, am avut o colaborare foarte bună și am fost cu toții de acord asupra unui punct, și anume că nu suntem de acord, și anume obiectivul de 30%. Am fost de acord asupra obiectivului de 25%, intern, un amendament de compromis care a fost susținut de toate grupurile, inclusiv de PPE, ECR, au subsemnat la acest amendament. Iar în Comisia Envi, într-adevăr, obiectivul de 30% a fost adoptat. Știam că este un amendament consolidat, deci, într-adevăr, nu l-a susținut toată lumea și știam că votul de la plen va fi unul strâns. Însă, în timpul negocierilor de după votul de Envi, au apărut amendamente care deschideau din nou compromisul pe obiectivul de 25% la nivel intern, am spus foarte clar în negocieri că acest lucru este periculos, pentru că redeschidem niște compromisuri pe care le-am încheiat. Și această discuție a fost foarte transparentă. Sunt de acord cu Richard. Situația a fost transparentă, eu știam de amendamentele respective, dar și eu am fost foarte transparent și am spus că aceste amendamente nu vor fi susținute de către ceilalți. Așadar, acesta a fost un un pariu, practic, uh, pentru a încerca să obținem susținere pentru acest uh, raport, care, într-adevăr, avea acest amendament de compromis care schimbau situația inițială. Dar negocierile au fost foarte bune, foarte transparente și, la un moment dat, am fost de acord cu toții că nu suntem de acord asupra obiectivului de 30% și uh, e păcat, într-adevăr, că unele amendamente au venit după amendamentele de compromis asupra cărora cu toții am fost de acord în timpul negocierilor. Președintele, mulțumesc. Bine, domnul uh, domnul Oțchi, cu toate că nu vreau să redeschidem dezbaterea. I don't know what is the problem. How... Mulțumesc. Nu știu care e problema, e cam scomod aici. Câteva probleme vreau să spun în numele ECR. Negocierile în legătură cu acest raport au fost foarte prietenoase, foarte deschise, însă trebuie să spun că de la bun început am menționat faptul că nu putem să susținem nicio propunere care merge mai departe decât propunerea Comisiei. Și compromisul maxim ar fi undeva la nivelul de 25%. Poziția a fost ca poziția inițială a acestei comisii, adică 20 până 2020, dacă nu există un acord global. Dacă ajungem la un compromis în Envi și în Parlament, putem să mergem până la 25%, dar nu mai mult de atât. Cred că raportorul va fi de acord cu mine când spun că această poziție a fost în mod clar uh, evidențiată de la bun început în întâlnirea raportorilor din umbră. Și nu sunt de acord dacă există un raport care nu a fost uh, aprobat. Uh, cred că e o problemă. Uh, cred că este o chestiune de democrație. Și marea majoritate a Parlamentului nu va fi de acord să trecem de 25%, așa încât nu văd unde e problema, e o chestiune de democrație. Președintele, bun, eu nu v-am informat uh, cu privire la modul în care este văzut acest eveniment. Este văzut, din păcate, ca o slăbire a puții Parlamentului. Nu e vorba de cele 30% care au controversate, ci e vorba de foaia de parcurs 2050. Comisia prezentată de comisie care, de fapt, trebuia să ducă la îndeplinirea pachetului climatic, uh, care în 2008 însemna obiectivul de 25% la, pe plan intern, care a fost stabilit ca și compromis și, din păcate, nu a fost susținut în plen. Bun, nu știu dacă doamna Iordan Cizeli, care a fost raportor din umbră, Uh, mai dorește să ia cuvântul, fiecare grup a luat uh, cuvântul, dar și ITRE a fost implicată. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc în calitate de raportor la Comisia ITRE. Vreau să amintesc colegilor că acest raport a fost uh, pregătit uh, uh în baza articolului 50, competențe comune ITRE-ENVI. Sunt de acord cu Uh, raportorul Bas Aico. Procesul a fost transparent, a fost deschis, însă decizia finală a Comisiei Envi nu a fost un compromis între ITRE și Envi și probabil acesta este și unul dintre motivele pentru rezultatele finale. În astfel de cazuri, aș sugera să uh, facem o mutație în uh, cultura noastră politică, să încercăm să facem compromisuri uh, chiar și cu comisia cu care avem competențe comune. Cred că aceasta ar trebui să fie și linia acestei comisii. Bine. Noi vrem să fim amabili, așadar îl mai dau cuvântul și lui Carles Florenț, dar pe scurt, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mie nu-mi place atunci când ni se reproșează că nu am uh, respectat niște compromise. Nu, eu cred că unele persoane au votat împotriva obiectivului de 25% și în comisie. Și eu am votat împotriva, pentru că pentru mine acest obiectiv nu era uh, suficient de bun. Documentul era numai în engleză și am uh, votat împotriva în comisie, dragă domnule președinte, dragă prietene. Mi-ai reproșat asta și atunci. Uh, dar eu mi-am dat seama de atunci că acest lucru va fi problematic. Și vreau să vă spun ceva. Îmi pare foarte rău că colegul nostru Harnic uh, Aicut uh, nu a putut să obțină un succes, pentru că într-adevăr a lucrat foarte bine. A fost un punct asupra care nu ne-am putut pune de acord, dar în rest am avut o comunicare bună. Dar, domnule președinte, de ce am elaborat noi acest raport? Am venit înapoi de la Cancun și am fost cu toți entuziasmați de cei 30%, cu toate că la Cancun nici măcar nu s-a discutat despre 30%. Obiectivul de 30% nu a fost obiectul negocierilor la Cancun, ci, domnule președinte, la Durban. Nici la Durban nu se va discuta acest lucru, ci la Durban este vorba de totul sau nimic. Nu e vorba de procentul de 30%. Și dacă la Durban nu vom avea un acord, pentru că deja Statele Unite l-au respins. Americanii au spus că nici nu vin, de fapt. Acest lucru e catastrofal. Avem nevoie, după Durban, de un uh, instrument juridic. Avem nevoie de un acord post-Kyoto, dar la Durban e clar că nu e vorba de cei 30%. E vorba despre faptul că trebuie să acceptăm acum, după 20 de ani, că eșuăm sau mergem înainte. Este vorba de alte subiecte care sunt importante. Uh, americanii ne ridiculizează atunci când noi spunem, bun, noi voluntar ne fixăm obiectivul de 30%. Uh, Bun, foarte bine, putem să uh, fixăm obiectivul și de 40%, dar americanii spun noi nu putem face asta, nici chinezii nu pot face asta. Bun, deci eu cred că decizia acestui raport nu a fost cea mai uh, inteligentă. Uh, eu dacă ar fi uh, scris cu uh, un raport despre Durban, aș fi înțeles lucrurile, dar așa nu. Domnul președinte, dragă uh, coleg Florence, după cum ați spus, acest raport nu este pentru Durban. Poate că vom avea și un astfel de raport. Poate că vom face un astfel de raport. Aceasta însă a fost reacția la politica internă a Uniunii Europene, pe care vrem noi să o facem în Europa. Un raport care reflectă comunicarea Comisiei uh, privind analizele și studiile care au fost făcute, și anume ce se poate face în Europa, ce poate uh, Europa, Uniunea Europeană să facă până în 2020. Am vrut să luăm poziție și tocmai am vrut să dăm un impuls, să arătăm că suntem mai buni decât am crezut în 2008. Din păcate, acest uh, mesaj nu a putut să fie transmis de către Parlamentul European, deci, din punctul meu de vedere, noi acum suntem pe o poziție slăbită uh, dat fiind faptul că acest raport a fost distrus în uh, plen și nu a fost adoptat ca și poziția Parlamentului care se prezintă Parlamentul Uh, față de Consiliu. Am văzut uh, care este poziția Poloniei, am văzut care este poziția în Consiliu. Sunt uh, state care sunt foarte ambițioase și state care au rămas în urmă și Parlamentul ar fi fost o forță motrice în această dezbatere, acest, acest raport ar fi fost foarte binevenit. Bun, eu cred că a fost util această discuție despre acest raport pentru că dacă uh, cineva investește atât de multă muncă, e păcat ca documentul să ajungă la coșul de cu noi și sperăm că următoarea rezoluție pe care o vom elabora să fie mai inteligentă și să obțină, să obțină uh, susținere. Bun, trecem la punctul următor și anume procesele verbale 16-17 martie, 11-12 aprilie și 21 iunie. Dacă nu există nicio obiecție, atunci se consideră aprobate. Și trecem acum la voturi. Președintele se corectează, nu trecem încă la vot, ci discutăm pozițiile comune. E vorba de produsele biocide, raportul doamnei Clas. Avem o propunere de recomandament pentru a doua lectură, care fi, trebuie să fie supusă pe 8 iulie. Ea a fost transmisă. asemenea, avem o analiză pentru a doua lectură 8 septembrie, termen pentru depunerea amendamentelor 12 septembrie și dezbaterea în comisie va fi în octombrie. Consiliul își va anunța poziția comună pe 26, între 26-29 septembrie și ne va transmite această poziție. De asemenea, raportul domnului Florenț, deșeurile de echipamente electrice și electronice, și avem exact același calendar. Deci exact același calendar, cum am spus, pe 8 septembrie se analizează proiectul de recomandare, termenul 12 septembrie, votul pe 4 octombrie. Trecem atunci la punctul 6, de pe ordinea de zi, și anume emisii pentru tractoare cu ecartament îngust. Domnul Tatarela este raportor, avem lista de vot și începem cu amendamentul 3, Pavel Poț. Este un amendament lingvistic. Amendamentul 4 și 5, care sunt identice. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul 6 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Atunci votăm versiunea inițială. Cine este pentru versiunea inițială? Împotrivă? Abțineri? PP? Nu e clar. Verificăm. E vorba de versiunea inițială. E vorba de considerentul 4A9. Amendamentul nu a fost votat, așadar votăm acum versiunea inițială. 4A9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 e caduc. 78 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 9 și 10 identice. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 11 și 12 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul al doilea al raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem atunci la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 48, împotriv, 48 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere. Așadar, se adoptă cu mare majoritate. Felicităm raportorul pe domnul Tatarela. Trebuie să votăm acum rezoluția, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea? La ALDE e o persoană în plus. Acum e bine. 55 pentru, nimeni împotrivă, nicio abținere. Acum pot să spun felicitări. Minunat! Din nou, multă muncă și tractoarele cu ecartament îngust vor fi fericite că există acum un nou uh, cadru legislativ în ceea ce le privește. Deci, la punctul 7, raportul Elisabetei Gardini, e vorba de asistența umanitară în caz de dezastre. Avem vot, lista de vot și foarte multe amendamente de compromis, ceea ce e întotdeauna bine. Trecem la compromisul 1. Cine pentru?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 Trebuie să le votăm amândouă. Deci, prima dată, 35. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV4. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 39. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 5, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Patruzeci și cinci cu amendament oral pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. 44. Îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 47. Pentru? Nu, 47 e caduc. Bun. Atunci, trecem mai departe la 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cincizeci și cinci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Afet 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. 29 la 27 se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. DV2 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 2, partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 4, un vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, cum a votat PP-ul, n-am văzut nimic. Cine pentru, deci? Acum mă uit la raportare. Bun, se adoptă prima parte. Partea a doua, cine pentru? Partea a doua, de la regii 4. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Regi 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 68. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 68.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 Împotrivă. Abțineri se respinge. Afet 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Optzeci patru. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86, vot pe părți, doar prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deve 9 pentru, împotrivă, Partea a doua e caducă. Suntem acum la DV9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la regii 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. președintele. Acum urmează considerentele. Am, mai avem și șase. Cine pentru șase? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Așadar, acum trecem la considerente. Șapte cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Opt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu amendament oral. 9 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 e caduc. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul D, textul inițial, cu vot pe părți, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, considerentul F, un vot separat pentru textul inițial, cine pentru, împotrivă, abțineri. Bine, verificăm.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 Dar ne-am mișcat prea repede. La 30 la 33-34, e bine, aici apare că ele devin caduce dacă textul inițial este respins, el a fost uh, adoptat, deci trebuie să vedem ce facem cu amendamentele Pepe de Brân și Elisabeta Gardini. Deci votăm acum, încă o dată, 23. Cine pentru 23? Împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Atunci avem votul complet și putem să trecem la votul final, electronic. S-a închis votul. Da, mare unitate la noi în comisie, 55 pentru, nimeni împotrivă și o abținere, o felicităm pe Elisabeta Gardini. Pentru că noi ne uh, suntem responsabili pentru asistența umanitară în caz de dezastre. Este un subiect care nu a fost întotdeauna foarte vizibil, dar e un raport foarte important. Uh, care pregătește mai bine Uniunea Europeană pentru potențiale dezastre în statele membre, ca și pentru dezastre umanitare oriunde în lume. Ja, dann kommen wir zum Punkt 9. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba despre semestrul european pentru coordonarea politicilor economice un nou instrument. Am procedat corect ca și comisie parlamentară și e bine că ne-am exprimat opinia, fiindcă coordonarea politicii economice la nivel european va deveni un subiect extrem de important în Uniunea Europeană în viitorul apropiat, mai ales în ceea ce privește durabilitatea, eficiența resurselor, eficiența energetică. Crescențiu Rivelin este raportorul nostru. Avem deja lista de vot. Și începem votul. Cine este pentru amendamentul 1? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar putem să facem o verificare dacă doriți. Äh, beendet? S-a închis votul. Și se adoptă, da. Amendamentul 2 pentru... Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identice 4 și 5 vot, cu vot pe părți. 5 este pentru prima parte. Împot, pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. Abstimmung beendet. S-a închis votul și se respinge. 3. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se solicită o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. este äh, knapp, aber abgelehnt se respinge la limită. 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se solicită o verificare electronică. Bine. Pentru 16. S-a închis votul. Da, aveți un ochi bun azi. So, dann identisch 9 und 10. Amendamentele 9 și 10 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Abstimmung eröffnet. S-a închis votul electronic. Se adoptă. Unsprezece. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Cu un amendament oral. Cine este pentru amendamentul oral? Pentru 13 cu amendamentul oral rectifică președintele. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. Moment, findet es nicht Abstimmung beendet. S-a închis votul. Est abgelehnt. Se respinge. 14 pentru, 14. O secundă, spune președintele. Am respins amendamentul oral și acum trebuie să uh, votăm aliatul 3 din textul original. Cine este pentru textul original de la 3? Cine e împotrivă? Abțineri se respinge. Atunci amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15. Bine, verificăm la 14. Ja, ist abgelehnt. Se respinge, da. 15. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 S-a închis votul. 52 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului nostru, Crescențio Rivelini. E un subiect important pe care îl vom însoți în anii ce vor urma. Și trecem mai departe neun. Also, jetzt kommt ein schönes Thema, die Honigbienen. Trecem la următorul raport, uh, sănătatea albinelor. Și Roman are cuvântul. Vreau să retrag amendamentul meu 248, vă rog. 148, uh, mă scuzați. Da, e, ce e, se întâmplă? E un amendament bun pentru, mierele de, pentru albine? Știm cât de importante sunt uh, albinele în natură și în agricultură. Domnul Peterle, în calitate de apicultor, singurul apicultor din comisia noastră, poate să confirme. Foarte bine, haideți să începem cu votul. Compromisul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 3 pentru, împotrivă, abțineri, facem o verificare electronică. Die Kaffeemaschine ist weg. Ne? Ich hätte noch einen gebraucht, aber beendet. ähm, abgelehnt. Ja? Gut. Kompromiss 4 dafür. Se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele amendamente trebuie votate individual. Amendamentul 25 al raportoarei. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru împotrivă, abțineri se respinge. 23. Cu amendament oral. Cine este pentru? A, e caduc, rectifică președintele. 23 devine caduc. Și trecem mai departe la amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și unu pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, deci 34 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bine, verificăm electronic. S-a închis votul. Și Da, dați puțină apă, vă rog, spune președintele. Se adoptă. 43. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 52 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Pentru 56. beendet. S-a închis votul. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80 pentru. Două grupuri mari au fost pentru, dar haideți bine, dacă ziceți, facem o verificare la 79. Se închide votul. Da, scuze. E bine. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Das ist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 97. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic acesta. Votul s-a închis. Respins. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 98. Cu un amendament oral și vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri. Verificăm. Verificăm prima parte la 98 cu un amendament oral. Votul s-a închis. Respins. Și mergem mai departe cu 115. Cine este pentru? Împotrivă 115. Verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. 122. Cu amendament oral. Cine este pentru 122 cu amendament oral? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 116. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, să verificăm 116. Votul s-a închis. Se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 103 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 104 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 105 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Linda, cred că ne deranjează puțin uh, sunetul telefonului. Da, chiar ne deranjează. 74 cu amendament oral. 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 108 cu amendament oral. Cine este pentru 108? Cine este împotrivă? Abțineri adoptat. Mergem uh, uh, mai departe la 114. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 121 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. O sută șapte. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. E complicat. Înțeleg că trebuie să votăm și 101. Deci votăm acum 101. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 113 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 127 împotrivă abțineri adoptat 128 pentru împotrivă abțineri adoptat 129 pentru împotrivă abțineri adoptat 130 pentru împotrivă abțineri, adoptat. 131 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 132 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 140 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 135 uh, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 136 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 134 pentru, împotrivă, verificăm. adoptat. 138 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 139 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100, uh, 142 adoptat 144, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 145 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 146 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 147 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 148 devenit caduc, 149 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 151 pentru, împotrivă, adoptat. Acum ă, votăm întregul... Ă, dau cuvântul raportoarei înainte de votul final. Mulțumesc, domnule președinte. Ă, mă aflu în poziția neobișnuită de a vota împotriva propriului meu aviz și vreau să explic acest lucru puteți vedea interesul suscitat de acest raport și avem o serie de acorduri la care am ajuns, dar nu pot să votez pentru un raport care spune, printre altele, că OMG-urile afectează uh, albinele, când nu există dovești științifice în acest uh, sens. Și multe dintre amendamente se referă la acest lucru. Formularea care a fost uh, prezentată uh, am sugerat faptul că nu există uh, dovezi uh, științifice și de aceea nu pot să fiu de acord cu aceasta. Mulțumesc pentru această poziție. Totuși trebuie să votăm. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul, dacă a votat toată lumea. 32 pentru, 17 împotrivă, 5 uh, abțineri. Totuși, o felicităm pe raportare pentru aviz. Albinele uh, se vor bucura în întreaga Europa. Ja, wir kommen zu 10. Äh, Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Modernizarea achizițiilor publice. Asta Vestlund. Lista de vot se află în fața dumneavoastră și începem cu amendamentul de compromis 1. Compromisul se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? Bine. Haideți să verificăm atunci. S-a închis votul. Se adoptă. Mai rămâne Numărul 10, Criton Arsenis, cine pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Treisprezece este lingvistic. 17, spune președintele. Nu, nu, nu. Compromisul 3. Cine este pentru compromisul numărul 3? Împotriva? Abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, Împotrivă? Abține? Se adoptă. 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul consolidat 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51. Cu vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu i-am văzut pe cei de la ECR. Cred că n-au votat deloc. Deci, haideți să verificăm. Electronic 51. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Nu, nu, mi se spune că e caduc. Trecem mai departe la compromisul 10. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Apoi avem un amendament oral la aliniatul 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 64. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat 13 pentru 13. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Trecem mai departe cu 70. 70. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 76 încă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la votul final. S-a deschis votul. considerați că 68 e adoptat și ați votat 72. Dar 72 e caduc dacă 68 se adoptă. Din moment ce 6, 68 e un amend de eliminare, n-are niciun sens să mai votăm 72. Da, aveți dreptate. Vom corecta acest lucru. Da, mulțumesc. Ați fost atentă. S-a închis votul. 49 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Felicităm pe Aza Veslund. Și anume, achiziții publice mai ecologice. Știm că 20% din achizițiile publice sunt uh, realizate de către stat și acest lucru este, deci, absolut important pentru dezvoltarea durabilă. Înainte să discutăm cu președintele Consiliului, cu premierul, cu ministrul mediului polonez, mai avem un subiect important. Și anume, rezoluția noastră E vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral referitoare la Marea Conferință Globală Rio plus 20. Votăm solicit, întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Cine pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Bun, e adoptată în unanimitate și îi felicităm pe toți uh, susținătorii din toate grupurile politice. Și acum avem pe ordinea de zi 25 de minute o discuție despre rezoluția care a fost uh, prezentată. Karenț Florenț poate să înceapă. E... Mulțumesc, domnule președinte. Pe bună dreptate ați spus că e vorba despre primul summit uh, în ceea ce clima din 92 de la Rio și am participat în calitate de reprezentant al Parlamentului. Trebuie să vă spun că ceea ce s-a întâmplat până atunci a fost trist. Asta fiindcă nu am reușit să mergem mai departe. De ce? Deoarece chestiunea durabilității și mesajul durabilității nu a ajuns cum trebuie în anumite state. Avem uh, anumite programe interesante în anumite state, de exemplu în Germania, la nivel regional, uh, lucrurile merg cât de cât bine, dar uh, succesul nu a fost unul general și trebuie să facem tot posibilul pentru ca lucrurile să se schimbe în bine. Domnule președinte, conferința pentru care elaborăm un document acum va avea loc la anul în iunie. Avem un document din partea secretariatului. Acesta a fost trimis miercurea trecută, e vorba despre comisie și ni s-a spus că amendamentele ar trebui depuse până joia trecută. Mi se pare că se ține contabilitatea ca într-o mare fermă americană. Așadar, miercuri pachetul pe climă, joi depunerea amendamentelor. Cu generozitate, termenul de depunere a amendamentelor a fost amânat cu o săptămână, dar nu trebuie să lăsăm să se manifeste presiuni la adresa noastră. Sunt dispus să discut cât se poate de politicos cu cei vizați. Și trebuie să începem uh, de la comisie, nu neapărat de la Parlament cu discuția. Mulți colegi au elaborat uh, un document bun de bază și mai mult de mai, nu avem nevoie de mai mult de atât. De ce spun asta? Fiindcă pot fi depuse amendamente astfel încât lucrurile să fie puțin condimentate după bunul plac. Și acum câteva chestiuni de principiu. Niciodată nu am reușit de adevăratele să mm, ținem cont de abordarea de principiu când vine vorba despre durabilitate. Am privit uh, lucrurile pe trei piloni și am luat fiecare pilon la nivel individual. Dar pe viitor, când vine vorba despre mediu, domeniul social, domeniul economic, deci când vine vorba de acești trei piloni, trebuie să avem o abordare unitară. Și să sperăm că acest lucru va reuși să fie mai bine controlat în timpul dezbaterii. Sigur că economia are o răspundere și importanță foarte mare, asta în egală măsură economia nu va putea face față lucrurilor fără resurse, dar și invers lucrurile sunt valabile, fiindcă nici oamenii uh, nu trebuie lăsați la o parte și aici mă refer la toate regiunile la nivel global. Prin urmare, aici trebuie să ne gândim la țările din curs de dezvoltare care trebuie să fie incluse uh, de, mm, din faza inițială, nu în ceasul al 12-lea. Doream să exprim acest lucru foarte clar. Când vine vorba de obiectivele stabilite prin prisma acestor piloni, vrem, la final, să asigurăm o viață mult mai bună tuturor uh, domeniilor vizate, atât oamenilor cât și spațiul economic și social. De aceea, obiectivele trebuie să fie mult mai bine definite și aici, din nou, uh, aș dori să precizez că definiția trebuie să se facă implicând toate părțile vizate pentru că adesea lucrurile contravin voinței maselor. Nu trebuie să se mai întâmple acest lucru. BIP este un program foarte bun, dar nu este autosuficient. Cred că avem nevoie de instrumente extinse, acestea trebuie să fie modernizate. Implicarea societății civile este primordială, am menționat deja acest lucru. Iar când vine vorba despre uh, dezbaterea cu privire la durabilitate, trebuie implicate uh, și acele țări care încă, au, uh, care încă practică extracțiile de minereuri și de cărbune. Nu mai putem să acceptăm lipsa de scrupule a acestor state. Trebuie să implicăm autoritățile locale și regionale. De ce? Fiindcă, la urmă urmei, au de câștigat regiunile, oamenii, cetățenii. Domnule președinte, nu sunt întotdeauna de acord cu dumneavoastră, dar iată că acum vă dau dreptate. E cazul să mă opresc aici. Mulțumesc pentru înțelegere, spune președintele. Ne presează puțin timpul. Mai avem vreo trei minute. Uh, trebuie să intervine toată lumea. Vitorio Prodi. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am uh, crezut că vom avea o dezbatere în această dimineață, pentru că aveam votul. Însă este foarte important uh, să avem acest document ca reacție la poziția Comisiei. Sunt într-adevăr foarte încântat că reluăm această discuție, pentru că Rio, în 1992, a reprezentat un punct de cotitură și în ultimii 20 de ani s-au întâmplat tot felul de lucruri. Iată de ce Consider că documentul Comisiei uh, este puțin reductiv, uh, simplifică prea mult lucrurile. Trebuie să ne gândim și să privim înainte la Rio plus 20. Pentru a fi foarte direct, vorbim despre faptul că civilizația noastră nu este durabilă, nu este viabilă avem un model economic potrivit căruia trebuie să creștem și să producem în permanență, dar avem materie primă și capacități limitate. De aceea trebuie să mergem chiar mai departe. Nu putem să ne îndreptăm către o economie uh, verde Trebuie mai degrabă ca oamenii să înțeleagă că dacă vrem cu adevărat o civilizație viabilă, atunci va trebui să avem acțiuni mai ferme și va trebui să înțelegem că trebuie făcute schimbări radicale. Și cred că acest lucru este foarte important din punct de vedere al uh, dezbaterii pe care o avem și am avut-o dincolo de PIB. Este vital să avem o durabilitate holistică. Din acest motiv, mi-am rezervat dreptul de a prezenta uh, amendamente la acest proiect pentru că Rio Plus 20 este foarte important și această comisie este în măsură să aibă într-adevăr o contribuție care să determine schimbarea. Civilizația noastră trebuie să se schimbe pentru că ea nu este durabilă. Mulțumesc, Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare pe care trebuie să ne o punem este dacă dorim ca această nouă conferință să fie uh, un uh, simbol al eficienței. Este o întrebare pe care ne punem cu toții, pentru că, iată, uh, am tot vorbit decenii în șir și realitatea este aceeași. Apoi, al doilea lucru, economie verde. Sigur, foarte bine, toți facem eforturi în această direcție. Totuși, este un progres uh, în raport cu dezvoltarea durabilă, îl înlocuiește sau ceilalți uh, piloni de care vorbea colegul nostru Florenț, pentru că nu vorbim uh, numai de economie și atunci economia verde ce înseamnă apoi un alt aspect legat de tehnologii? Foarte bine, suntem toți pentru tehnologii ele reprezintă o parte a soluției. Însă, trebuie să le evaluăm convenabil ca să nu avem șocuri uh, ulterior și mă gândesc în special la nanotehnologii uh, și la uh, ingineria uh, biogenetică. Există și îmi este prezent mereu în minte faptul că nu tehnologia va rezolva absolut totul. Și apoi al treilea aspect. Trebuie să legăm toate acestea la activitatea noastră în ceea ce vește creșterea și PIB-ul. Dacă nu putem să modificăm indicatorii noștri, dacă nu putem să identificăm un nou model de dezvoltare potrivit acestor noi indicatori, atunci Uh, cauzele vor produce aceleași efecte și ne vom găsi în același punct la următoarea conferință. Nu este o critică, este mai degrabă dorința de a înlocui toate acestea într-un context mai general și în special în contextul uh, eficienței. Colegii noștri spuneau că prietenii Uh, uh, americani și asiatici uh, o să râdă de noi dacă rămânem în acest punct. Uh, cred că trebuie să trecem la o fază mult mai activă decât cea în care am fost până prezent. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Să întreberie. Mulțumesc, domnule președinte. După Rio, Uh, concluziile sunt uh, dureroase, provocările au rămas aceleași, totuși analiza este împărtășită în mare parte și întrebarea pe care ne punem astăzi este legată de rolul nostru. Dacă Europa în mai puțin de un an la Rio va fi uh, la înălțime și va fi o forță motrice a schimbării pentru a face față Uh, la acest al patrulea uh, summit al Pământului. La 30 de ani aproape uh, de la uh, întâlnirea de la Stockholm, care cred că a avut loc acum vreo 40 de ani, dacă ar fi să fac un calcul mai exact. Vrem să ajungem la o lume mai echitabilă și uh, viabilă. În acest scop, uh, în contextul și în proiectul de rezoluție să spune că în numele verzilor dorim să uh, consolidăm această propunere. Uh, vom depune 30 de amendamente. Nu o să intru în uh, detalii în legătură cu aceste amendamente nu e vorba numai de a adăuga uh, sare și piper, ci să reafirmăm o serie de principii fundamentale care sunt deja consfințite în Parlamentul European și la nivel mondial. Cred și sper că vom avea sentimentul majorității colegilor de a uh, lega această legătură, de a consacra legătura dintre mediu și uh, drepturile omului, apoi noul principiu al ne Uh, regresării, să revenim la principiul biocondiționalității ajutarelor publice și indicatorii PIB, angajamentul uh, față de siguranța alimentară, să ne sprijinim pe acordurile internaționale așa cum există și să ne purtăm noi negocieri, mai ales în domeniul maritim, și, așa cum am făcut și în Japonia, într-o manieră diplomată, dar fermă, ă, putem să susținem ă, Brazilia să se angajeze în mod eficace pentru a pune capăt despăduririlor ă, pe teritoriul său am spus, nu o să intru în uh, detaliu în legătură cu cele 30 de amendamente care vor fi depuse. Am uh, încercat doar să reafirm uh, poziția grupului verzilor și să reafirm rolul primordial al Uniunii pentru a determina schimbări la nivel global și în cadrul acestui summit de anul viitor. Să spunem din că această modificare, această schimbare este o investiție într-adevăr în viitor. Președintele, mulțumesc. Miroslav Otski. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu ceea ce s-a spus aici trebuie să mergem mai departe. 20 de ani uh, după Rio suntem într-o altă situație și în acest domeniu sunt de acord cu propunerea verzilor care a fost menționată, pentru că dacă ne întâlnim în Brazilia ca țară gazdă și știm că lemnul din pădurile tropicale este uh, tăiat uh, și în Indonezia și în alte țări, Brazilia, ca țară gazdă, ar putea să fie un exemplu prin care am putea să demonstrăm că dacă există un acord politic, putem să facem ceva pentru pădurile tropicale. Uh, în acest caz sunt de acord cu verzii. Nu sunt sigur dacă este necesar să mergem mai departe decât uh, ne-am uh, propus uh, inițial în întrebarea orală, dar da, suntem pentru. Președintele. Se aude un ecou în încăpere, din păcare nu putem să soluționăm problema din punct de vedere tehnic se pare că săptămâna aceasta ne confruntăm cu această problemă pentru că și instalațiile au uh, intrat în vacanță de vară și au lăsat-o puțin mai moale. Nu avem ce face. Mai avem trei intervenții. Sirpa, Pieticanen. Nu mai dorești să intervii? Voiai să intervii. Sau? A, voiai să intervii totuși. Te rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă cer scuze, sunt uh, răcită. Ah, este o răceală de vară, aerul condiționat. Sunt trei elemente cruciale, ecologizarea economiei, resursele, guvernanța și legătura cu dezvoltarea. nu mi-aș îndrepta eforturile foarte mult asupra guvernanței. Atunci când este vorba de ecologizarea economiei, cred că rezoluția noastră, și am să depun niște amendamente în acest sens, ar trebui să fie mai fermă ca și poziția Comisiei în ceea ce privește eficiența resursele, în special indicatorii și cum ar putea să demareze negocierile în acest sens. Ultimul punct, domnule președinte, se referă la această acțiune bazată pe agenda bazată pe acțiune. Uniunea Europeană ar putea să uh, meargă în direcția uh, unor acorduri și instrumente care să fie utilizate în viitor. Președintele, mulțumesc. Ceilalți doi solicitanți de intervenție pot să vorbească și câte un minut pentru ca să ascultăm raportul doamnei Oconi pe uh, tema sportului. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Gebrandi. Poate cu ECO să mă auziți mai bine. Rio plus 20 pare, sună ca o aniversare, însă uh, momentul este cât se poate de potrivit. Aș vrea să subliniez două chestiuni foarte importante. Uh, una, eficiența resurselor. Vedem în fiecare zi în uh, ziare că uh, deficitul de resurse reprezintă o problemă spinoasă. La conferința Rio plus 20 uh, trebuie să discutăm acest lucru pentru a nu ne omorâ pentru ultimile resurse pe care le are pământul. În ceea ce privește economia verde, nu consider economie verde ca un soi de subeconomie. Trebuie să ecologizăm economia și asta înseamnă cu totul altceva decât ceea ce numim economia verde. Cred că este o distinție importantă apoi subvențiile care dăunează mediului. Sper că putem să ajungem la concluzii la, concluzii la Rio plus 20. Cheltuim trilioane de euro pe subvenții dăunătoare și cheltuim și mai mult pentru a scăpa de rezultatele negative ale acestor subvenții. Pentru mine acestea sunt chestiunile cele mai importante. Președintele, mulțumesc, Ana Ghierec. Mulțumesc, spune domnul Gherec. O să fiu foarte uh, Este o dezbatere cât se poate de interesantă și trebuie să spun că Dezbaterea s-a îndepărtat oarecum de realitate. Dragi colegi, trăim într-o economie de piață cu un comerț liber și există o serie de reguli pe care nu poți să le impui. Principala soluție la această problemă eh, rezidă în schimbarea modelului nostru de consum. S-a vorbit despre acest lucru modelul uh, american de irosire prin consum este greșit. Cred că trebuie să ne schimbăm modul de a consuma, să avem o consumare mai verde și să promovăm tehnologiile verzi. Mulțumim! Mulțumim! Um, într-adevăr, eficiența e posibilă prin tehnologie, dar suficiența va fi problema. Sunt de acord. Termenul de depune amendamentelor mâine la ora prânzului. Asta pentru ca raportul să se încadreze în calendarul prevăzut. Două minute, Sofie Ocuni, uh, și discu- pentru că discuțiile vor urma abia mai târziu, data viitoare. Acum urmează, premier, uh, urmează ministrul din Polonia. Mulțumesc, domnule președinte. Un, o dezbatere pe marginea uh, raportului legat de dimensiunea europeană a sportului. Știți că sportul este o competență europeană de la semnarea tratatului de la Lisabona, nu a fost cazul până acum, este un element esențial. Această dimensiune europeană a sportului trebuie uh, analizată la nivelul acestei comisii, trebuie să Uh, cuantificăm în ce măsură instrumentul, uh, sportul este un instrument pentru sănătatea publică și cât de important este pentru noi să uh, combatem dopajul. O dezbatere interesantă. Aș vrea să vedem și să cuantificăm în ce măsură sportul este o tematică, un set de probleme importante pentru Europa în general. Aștept o nouă dezbatere în cursul căreia Uh, voi uh, prezenta în detaliu raportul meu. Înainte de Strasbourg, cred că avem uh, în august o comisie Envi sau... Deci nu putem să discutăm acest lucru înainte de Strasbourg. Cont pe, contez pe dumneavoastră să avem o dezbatere fructoasă și, dacă se poate, înainte de Strasbourg analizăm această posibilitate. Mulțumesc pentru acest raport. Sportul este important în societatea noastră. Este o economie și este și un instrument pentru sănătatea publică. Este esențial să ținem cont de el și ar avea o dezbatere bogată. Și acum președinția poloneză. So, uh, dear colleagues... Așadar, dragi colegi, am plăcerea să îl salut în Comisia Envi a Parlamentului European pe reprezentantul noii președinții poloneze și reprezentantul acesteia, domnul ministru Andrei Krașevski. Bun venit în uh, comisia noastră, domnule ministru. Știți, uh, Parlamentul European a fost timp de mulți ani o forță motrice care a uh, promovat uh, uh, standarde de viață ridicate, combaterea emisiilor dăunătoare. Salutăm președinția poloneză Uh, precum și trebuie să uh, vă mulțumim încă o dată pentru ospitalitatea de care ați dat dovadă când delegația noastră a fost la uh, Varșovia. Domnul ministru este și profesor la Universitatea din Varșovia și la o cină târzie mi-a spus Acum mă duc acasă și la ora 8 dimineața o să fiu uh, la universitate să predau un uh, curs uh, despre dezvoltarea durabilă. Iar ieri, la întâlnirea informală a miniștilor, mi-a spus că la alte cursuri prezența nu este foarte bună, dar la cursurile domniei sale prezența este de 100%. Uh, mai ales când este vorba de asemenea teme importante, cum uh, să uh, susținem o dezvoltare durabilă a societății noastre. Și următoarea președinție Danemarca și reprezentatul coreperului danez este aici pentru a asculta, precum și reprezentantul Ciprului. Deci, uh, uh, președinția poloneză are teme importante de abordat. Avem uh, COP17 în Africa de Sud, foaia de parcurs pentru eficiența resurselor în septembrie și strategia privind biodiversitatea, chestiuni importante aflate în fața noastră, alte uh, Uh, acte legislative pe care le veți propune pe durata președinției poloneze în următoarele șase luni. Bun venit încă o dată și vă dau cuvântul să vă faceți prezentarea. Mulțumesc, Joe. Câteva cuvinte în uh, engleză Uh, deci eu uh, sunt obișnuit să vorbesc câte 45 de minute, așa încât te rog să-mi faci uh, semn dacă vorbesc prea mult. Așadar, onorabili eurodeputați, onorați deputați, vin aici în calitate de reprezentant al președinției poloneze care va prezida Consiliul Ministrilor Mediului în următoarele șase luni. De asemenea, mă adresez dumneavoastră în calitate de membru al guvernului unei țări mari în inima Europei, care, grație faptului că este membru al Uniunii Europene, a fost în măsură să se dezvolte rapid în toate domeniile. cultural, mediu și în domeniul social, evident. Am înregistrat astfel de dezvoltări, de progrese. Sunt uh, un entuziast atunci când e vorba de dezvoltarea de mediu, socială și culturală a Uniunii Europene. O dezvoltare minunată în ultimii 60 de ani. În Polonia, lumea privește cu ochi foarte bun calitatea noastră de membru al Uniunii Europene și acest lucru uh, a fost relevat de uh, sondajele în acest sens. Aderarea la Uniunea Europeană ne-a permis să obținem investiții în infrastructură, dar și să aplicăm legislația riguroasă de mediu existentă în Uniunea Europeană. proiectul cel mai mare european care ar putea să fie comparat cu planul Marshall se numește infrastructură și mediu. Sunt două motive pentru care vă spun acest lucru. În primul rând, pentru că experiența noastră ne va permite să ne plătim datoria către Uniunea Europeană. Președinția poloneză va fi o ocazie minunată să încercăm să facem acest lucru. Problemele economice sunt cruciale pentru că chestiunile de mediu și uh, de climă sunt legate de chestiunile economice și sociale. Aceste lucruri nu pot să fie văzute izolat pentru că ele se, sunt corelaționate. În cazul Poloniei și a altor state membre, sistemul de electricitate trebuie uh, Uh, reformat. Ne bazăm foarte mult pe cărbune. În termeni tehnici, asta reprezintă o uh, provocare tot atât de mare ca și dezvoltarea infrastructurii. Uh, protecția climatului este prima prioritate a președinției poloneze. În general vorbind, suntem mulțumiți de rolul jucat de Uniunea Europeană ca un lider global Uh, de necontestat în domeniul schimbărilor climatice. Și în timpul președinției noastre uh, vom juca acest rol în continuare. Însă, uh, în lume, Uh, există o nouă concurență pentru că au apărut noi jucători uh, de temut, China, India și uh, Brazilia. Schimbările climatice constituie unul dintre factorii care au deja uh, un impact major asupra economiilor lumii costul protecției uh, climei trebuie să fie analizat uh, nu numai local, ci și uh, raport macroeconomic. Politicile și costurile politicilor de uh, protecție a climei sunt importante pentru că dacă nu suportăm aceste costuri acum, generațiile viitoare vor plăti factura, dar cu sume multiplicate. Dacă numai europenii vor susține aceste facturi, atunci produsele noastre nu vor mai fi competitive și nu vor avea un efect concret asupra uh, climei, pentru că uh, emisiile noastre sunt de 12-13%. Vom uh, pierde în uh, lupta cu cei care întâi vor să se hrănească și să uh, curețe după aceea. Trebuie să luptăm pentru un nou acord obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toate uh, țările care poluează, în special uh, China și Statele Unite, care uh, au o pondere de 50% în aceste emisii de dioxid de carbon. Acest acord nu poate fi ajuns la conferința de la Durban, la conferința părților, cea de-a 17-a, conferința părților. Trebuie să avem o poziție cât mai unită. O să încercăm să prelungim valabilitatea protocolului de la Kyoto. o să ne concentrăm și pe fondul uh, verde uh, și pe o finanțare accelerată, așa cum s-a convenit la Cancun. Parlamentul European are un rol important Uh, eurodeputații atunci când se întâlnesc cu parlamentarii țărilor care uh, au cele mai mari uh, emisii, trebuie să le spună și să îi îndemne să-și reducă aceste emisii, să le spună ce se face în Europa în acest sens. Problema majoră pe care va trebui să o abordăm este să dezvoltăm un nou sector industrial bazat pe uh, tehnologiile uh, novatoare. Este un lucru pe care americanii și chinezii îl fac deja. Aceasta ar putea să dea uh, roade pe plan economic pe termen scurt. Potențialul de cercetare și de investiție variază de la un stat membru la altul în Uniunea Europeană. În calitate de lider pentru protecția climei, trebuie să analizăm atent costul politicilor de protecție a ă, climei, costul pentru fiecare stat ă, membru Uh, pentru fiecare sector care este amenințat de relocarea carbonului. Trebuie să ne asigurăm că nu numai economiile puternice vor avea de câștigat și economiile slabe să suporte cheltuielile. Politicile de protecție a climei și promovarea uh, tehnologiilor novatoare nu trebuie să ducă la un șomaj ridicat în alte sectoare. Polonia nu este împotriva acestor revoluții, însă va analiza foarte atent datele pe care le va prezenta Comisia Europeană în curând. Este un lucru crucial pentru că economiile care au slăbit în unele uh, țări în urma crizei economice uh, sunt uh, un lucru care influențează economia comunitară în ansamblul său. Pol Președinția poloneză nu consideră că creșterea costului emisiilor de Uh, carbon va încuraja o poluare mai scăzută. În țările cu economie slabă nu sunt bani pentru investiții. Și investițiile în tehnologiile uh, inovatoare ar putea să fie oprite dacă uh, banii vor fi investiți în certificatele de emisii. Trebuie să îmbunătățim eficiența energetică. Este vital să o facem. Acest lucru ar putea să aibă o rentabilitate pe termen scurt. Și asta pornind de la industria grea, industria ușoară uh, și uh, chiar sectorul uh, casnic. Sperăm că acest lucru se va reflecta în următorul uh, cadru financiar multianual. Uh, am vorbit mult despre schimbările climatice, pentru că știu că ele constituie problema cea mai mare pe care o avem în față înainte de Durban. Însă președinția răspunde și de alte domenii de politică. Prioritățile noastre, prin urmare, uh, includ uh, utilizarea eficientă a resurselor. Aceasta constituie o prioritate cheie. Consumul uh, actual și modelul de producție trebuie să fie schimbat pentru că în momentul de față risipim resursele naturale. Sistemul de gestiune, regimul nostru prin care gestionăm resursele naturale este astfel conceput încât Uh, producem, vânzăm, uh, utilizăm și apoi uh, eliminăm în natură. Trebuie să schimbăm lucrurile. În Uniunea Europeană trebuie să, să promovăm o economie mai eficientă, dar trebuie să o promovăm la nivel mondial. Și dacă analizăm creșterea, vedem că această creștere este una exponențială. putem să măsurăm uh, ritmul de creștere al, prin PIB, dar și utilizarea resurselor. Și aceasta crește foarte puternic. Și dacă nu reușim să găsim uh, țiței pe uh, Venus sau, uh, eu știu, uraniu pe Marte, uh, e clar că trebuie să găsim resursele pe planeta noastră. Și trebuie să găsim răspunsul la această dilemă. Uniunea Europeană este și aici o forță motrice și aici rolul Parlamentului European este important. Trebuie să explicăm că nu se poate ca singura unitate de măsură pentru succesul nostru să constea în uh, creșterea PIB-ului. Aceste sarcini necesită soluții și trebuie să susținem uh, măsurile care să ducă la aceste, la îndeplinirea obiectivelor. E nevoie și de uh, un nou tip de consumator care să nu mai aștepte în fiecare an să poată să schimbe telefonul mobil, de exemplu. Uh, un consumator care să pornească de la premisa că aparatele pe care le folosește uh, vor dura mai mult, nu după 2-3 ani, ele au fost practic programate să uh, expire sau să se strice. Și mai sunt și alte chestiuni care sunt importante și eu sigur că răspund cu, vă răspunde cu plăcere la orice întrebări uh, veți avea. În orice caz, este foarte importantă biodiversitatea biodiversitatea este strâns legată de dezvoltarea durabilă. Și acest subiect va fi discutat la conferința Rio Plus 20 și rolul președinției Consiliului va fi să uh, pregătim o poziție comună în Europa. Avem o jumătate de an pentru a ajunge la o poziție comună. E bine că Parlamentul European ne susține exprimându-și propria poziție. Eu consider și cred că pot să spun acest lucru și în numele președinției Consiliului, Consider că trebuie să mergem pe drumul către o dezvoltare și o creștere durabilă. Trebuie să schimbăm situația actuală. Și eu sper ca subiectele concrete, cum sunt economia ecologică, pe care vrem să o extindem, să o consolidăm în Europa, pe care o considerăm foarte importantă și în țara noastră, ca ieșire din această logică de, a dependenței de cărbune, ei bine, eu sper că acest element va fi un pas în direcția bună. Biodiversitatea este uh, un domeniu în care am reușit să obținem foarte multe. Arătați-mi uh, alte locuri din lume care au reușit deja să protejeze 20% din teritoriul național prin sistemul numit Natura 2000. Însă, trebuie să facem toate eforturile pentru ca fondurile necesare pentru astfel de soluții și aici mă gândesc la ultimul cadru financiar multianual uh, în care doar uh, avem la dispoziție doar o cincime din fondurile necesare. Deci trebuie să ne asigurăm că fondurile respective vor fi puse la dispoziție pentru a proteja domeniile uh, de biodiversitate. Dacă vom avea și banii necesari, atunci o vom putea face. Și, în încheiere, sunt perfect conștient de faptul că actele legislative pe care uh, Vom încerca să le elaborăm împreună cu Parlamentul European, eu ca reprezentant modest al președinției. Voi uh, purta răspunderea și voi veni în fața dumneavoastră, ei bine, sigur că acest, elaborarea acestor acte necesită mai mult decât o discuție de 20 de minute. Uh, Uh, dacă mă gândesc la toate documentele legate de biocide, de uh, directiva SVSO, de uh, alte regulamente din acest uh, domeniu, toate acestea sunt foarte importante și trebuie ca împreună cu Parlamentul European să colaborăm, să facem toate eforturile pentru a merge cât mai departe posibil. Poate că la anumite, dintre, la anumite acte legislative vom putea ajunge la acord doar în a doua lectură, dar în orice caz trebuie ca acestea să reprezinte niște povești de succes. Și, domnule președinte, vreau să vă spun că eu, în activitatea mea, am putut să rezolv multe conflicte. De exemplu, conflictul de la Rospuda, în care era vorba despre faptul că ar fi trebuit să se construiască o ștrasă în Polonia printr-un teritoriu protejat. Și eu cred că în acest mod, prin soluționarea conflictelor, poți să găsești cel mai bine soluțiile. Eu vin în fața dumneavoastră ca și mediator. Eu doresc să mediez între diverse interese. Cred că acest lucru este important. Pentru că actele legislative care ne stau în față. E, pentru acestea e nevoie de negociere, de mediere și dacă reușim să încheiem aceste dosare, le voi privi ca reușite ale președinției poloneze. Vă mulțumesc pentru atenție și cu mare plăcere vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumim, domnule președinte. Eu vorbesc acum germană. Acum trebuie să vă puneți căștile. Deci, vă mulțumesc. E clar că un profesor universitar are nevoie unor de mai mult timp, dar am înțeles foarte bine mesajul dumneavoastră și mai ales subiectele importante care uh, ne preocupă și pe noi. Urăm bun venit în întregii echipe a președinției poloneze cu care vom colabora. Ați vorbit despre eficiența de utilizare a resurselor și uh, Ați uh, auzit cu toții uh, de mașina de spălat a domnului ministru, care are peste 30 de ani și funcționează în continuare minunat. Este un exemplu care a fost uh, ilustrat la conferința ministerială pentru a trasa drumul uh, de, prin care trebuie să ne îndepărtăm de la acest uh, consumism și către o uh, utilizare durabilă a resurselor. Da, ați vorbit despre capacitatea și disponibilitatea dumneavoastră de negociere, de mediere. Acestea vor fi necesare pentru că în Uniunea Europeană știm foarte bine, nu cu toții avem aceleași păreri, aceleași idei, aceleași ambiții și totuși Uniunea Europeană trebuie să vorbească cu o singură voce. Ați spus acest lucru, că nu avem nicio șansă la Durban dacă vom uh, apărea din nou și vom uh, susținem puncte de vedere diferite. Trecutul ne-a arătat foarte clar că e foarte important să avem un mesaj unic pentru Uniunea Europeană și să sperăm că vom putea să ne menținem rolul de lider pe care trebuie să ne l asumăm și, sigur, cu toții trebuie să facem eforturi pentru acest lucru. Biodiversitatea, un domeniu pe care le-ați menționat deja. Ne-ați spus că Polonia are uh, zone uh, verzi foarte frumoase, peisaje frumoase uh, și că uh, aveți succese în uh, agricultură, în silvicultură, în uh, sistemul Natura 2000. Acest lucru este foarte important uh, pentru Uniunea Europeană în care au fost distruse atât de multe ecosisteme. Deci, încă o dată, mult uh, urez bun venit întregii echipe. Avem deja o serie de înscrieri la cuvânt. Eu cred că dacă reușim să ne încadrăm în 3, 3 minute fiecare, atunci vom avea timp. Peter Lize vorbește numele Pepe. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului pentru uh, expunerile dumneavoastră. Am o întrebare referitoare la schimbările climatice. Astăzi dimineața am avut o discuție, domnul președinte ne-a comunicat că în Consiliu există critică sau, mă rog, că lumea se miră acolo că noi, Parlamentul European, nu am adoptat nicio rezoluție săptămâna trecută. Acest lucru mă miră puțin și v-aș întreba pe dumneavoastră uh, Uh, ca președinte al Consiliului, cum uh, se justifică în Consiliu această critică? Pentru că dacă eu sunt bine informat, la începutul uh, lunii, nici Consiliul nu a reușit să facă nimic. Guvernul dumneavoastră a jucat, din păcate, chiar un rol important pentru ca să nu se ajungă la niciun acord în Consiliu. De aceea, eu aș dori să-mi explicați puțin ce a fost discutat în această săptămână în Consiliu referitor la raportul care nu a fost adoptat de Parlament. În al doilea rând, ați spus că Uniunea Europeană are un rol de lider absolut în protecția climatică. Vreau să vă rog să justificați acest lucru, pentru că, din păcate, nu mai sunt așa de plauzibil. Japonia are un obiectiv de 25%, Brazilia are, de asemenea, uh, un obiectiv pe care l-a schimbat, l-a crescut de la 36 la 39%, e mai mult decât ne-am fi așteptat în 2007 de la aceste state. Deci trebuie să fim puțin precauți uh, atunci când uh, ne pronunțăm. Și poate că nu suntem atât de ambițioși cum credem. Însă, acum haideți să privim înainte. Ați vorbit despre eficiența energetică, pe bună dreptate. E un obiectiv care ține și de obiectivele climatice. Ce planuri concrete are președinția poloneză. Comisarul Oettinger are dreptate, toată lumea vorbește cu entuziasm despre eficiența energetică, doar atunci când se ajunge la măsuri concrete, uh, e bine, trebuie să discutați cu colegii dumneavoastră din uh, Consiliu. Așadar, ce planuri concrete are președinția poloneză? Și apoi, legătura între obiectivele climatice și eficiența energetică. Ați spus pe bună dreptate și subliniez acest lucru și vă susțin, eficiența energetică uh, Uh, e în mare parte în afara schimbului de uh, emisii. Și aici trebuie să facem o ajustare a eforturilor. Trebuie să partajăm mai bine eforturile, pentru că dacă vrem să uh, atingem obiectivele, atunci trebuie să avem în vedere și obiectivele de effort sharing, de partajare a eforturilor, care nu sunt foarte uh, ambițioase. Și dacă spuneți că suntem uh, forța motrice în schimbarea climatică, dacă ne uităm la effort sharing, atunci nu e adevărat ce spunem. Uh, reprezentantul uh, Ungariei la Consiliu a prezentat un Consiliu cu privire la consecințele uh, protecției climatice din Ungaria și a ajuns la un rezultat foarte bun. E vorba de consecințe asupra economiei. Cunoașteți acest studiu și există așa ceva în Polonia? Mulțumesc. Mulțumesc. Am să colectez mai multe întrebări înainte să vă dau cuvântul pentru a răspunde. Vreau să explic ceva referitor la primul punct. Nu Consiliul a exprimat critici față de Parlament, ci la reuniunea informală a ministrilor de mediu au existat mai mulți actori care s-au mirat că noi nu am reușit să adoptăm o rezoluție privind uh, protecția climei. Deci nu Consiliul, ci în timpul acestei reuniuni informale de două zile um, au fost mai multe persoane care l-au întrebat pe președinte ce se întâmplă. Doamna Rovana Plumb urmează. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să îl salut pe ministrul mediului în numele președinției poloneze și să le doresc uh, mult noroc. Aș dori să vorbesc despre planul 6 de mediu este un instrument important care leagă obiectivele de mediu cu uh, creșterea durabilă, competitivitate, uh, ocuparea forței de muncă și știți că oferă componenta de mediu a uh, strategiei pentru dezvoltare inteligentă. Prin urmare, știu că veți juca un rol important uh, în Consiliu în uh, dezbaterile pentru uh, cel de-al șaptelea plan de mediu, pentru că până în 2012 acesta se va încheia. De aceea vreau să vă întreb care sunt intențiile dumneavoastră legate de evaluarea celui de-al șaselea uh, program și uh, următorul? Aceasta este întrebarea. Mulțumesc. Uh, Corin, Corin Lapaj are cuvântul. Domnule ministru, mulțumesc că vă aflați în rândul nostru astăzi. Vă mulțumesc pentru propunerile dumneavoastră de interlocutor, de facilitator uh, Uh, mai ales atunci când e vorba de chestiunile climatice. Suntem într-adevăr uh, îngrijorați să vedem o voință politică fluctuantă, să-i spunem, și faptul că leadershipul de care vorbiți pentru Europa în ceea ce privește uh, clima nu mai este o realitate și împărtășesc ceea ce a spus colegul meu Peter Lize. Cum uh, Înțelegeți ca în cele șase eh, luni ale președinției eh, poloneze să faceți eh, progrese și să puneți de acord un discurs politic între toți actorii. Este un obiectiv pe care îl promovăm. Al doilea subiect pe care aș vrea să Uh, îl ridic în discuție se referă la OMG-uri. În plenară, Parlamentul a votat cu câteva zile în urmă raportul pe care Comisia Envi l-a adoptat la propunerea mea. Mingea se află acum uh, la Consiliu aveți în vedere să reluați uh, subiectul pe durata președinției poloneze, astfel încât uh, ceea ce dorește președintele Barroso și Comisia să uh, înregistreze progrese? Știu că suntem unii dintre noi interesați de aceste subiecte. Al treilea aspect și ultimul, pregătirea Rio Plus 20. Uh, președintele Leinen a spus câteva cuvinte în prezentarea sa introductivă. Credeți că Europa este în măsură să treacă dincolo de vorbe frumoase și de discursuri și să vină cu uh, propuneri extrem de uh, precise, concrete, uh, finanțate, care să nu aibă nicio legătură cu veleitarismul. Uh, credeți uh, în acest lucru? Uh, vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Președintele, mulțumesc pentru minutul economisit care merge la Viaroslav Otski. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru și profesor, bun venit uh, în comisia noastră. Întrebările pe care vi le adresez uh, sunt la fel de actuale ca și pregătirile pentru conferința de la Durban. Doi ani în urmă, uh, Europa și-a uh, pus uh, acest obiectiv și-a propus acest obiectiv de autodeterminare, de independență energetică. totuși, sunt multe lucruri care nu sunt satisfăcătoare din punct de vedere al protecției mediului, cum ar fi uh, obținerea uh, gazului din șisturile bituminoase. Care este punctul uh, de vedere care este punctul ăsta de vedere în ceea ce privește proiectul Poloniei în uh, acest sens? Uh, utilizarea apoi a energiei uh, nucleare, mai ales în Europa, având în vedere uh, decizia Germaniei de a abandona utilizarea energiei uh, nucleare. Uh, vă mulțumesc, spune președintele. Uh, doamna Hasi, Vă mulțumesc, uh, domnule uh, ministru, că ați venit în rândul nostru. Vreau să vă uh, urez succes în președinția poloneză, însă ca să fiu sinceră, trebuie să vă spun că începutul nu a fost încurajator. A spus, domnule ministru, că doriți să continuați să promovați leadership Uniunii Europene în ceea ce privește politica în domeniul climei însă colegii mei, domnul Lize și doamna Lapaj, au menționat deja rolul Poloniei uh, în ultimile săptămâni în uh, Consiliu nu a fost tocmai pozitiv în această direcție. Nu este încurajator să aud uh, din partea dumneavoastră în declarația dumneavoastră argumente în ceea ce privește combustibilii fosili Știm că abilitatea uh, societății de a funcționa ar fi periclitată uh, dacă schimbările climatice depășesc 2 grade Celsius. Știm că există angajamente pe care și le-au asumat țările în Cancun, dar acestea nu sunt suficiente. Aceste limitări ale emisiilor uh, formalizate la Cancun trebuie să crească. Care este strategia dumneavoastră în aceste eforturi de a menține schimbările climatice sub pragul de 2% sau considerați că interesul pe termen scurt uh, al industriei combustibilor fosili uh, este, prezintă mai mult interes Credeți că acesta este viitorul? Președintele, uh, vă mulțumesc. Sunt cinci intervenienți din partea a cinci grupuri politice. Dacă doriți să răspundeți la prima rundă, uh, sunt încă zece membri care doresc să vă adreseze întrebări, așa încât v-aș ruga să fiți subcint în răspunsurile dumneavoastră. Eh, tak, Po pierwsze, chciałbym się odnieść... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să răspund la întrebarea obiectivului de 25%. Doamnelor și domnilor, nu e o întrebare care trebuie adresată președinției în exercițiu. În calitate de ministru, vă răspund cu drag. Dar Sigur, trebuie să existe o anumită argumentare pe acest subiect. Sigur că argumentarea nu este dictată neapărat de convingerile mele sau de lobby-urile uh, manifestat, lobby manifestat pentru protecția industriei energetice. Dacă discutăm despre acest subiect, vreau să menționez faptul că în Polonia activitatea de lobby în acest domeniu a scăzut în ultimul timp. Opinia generală e că nu avem nicio alternativă la societatea uh, slabă în emisii de dioxid de carbon. Avem nevoie de mai puțină industrie mm, extractoare. A fost publicată foaia de parcurs pentru 2050. Noi am fost însă de părere că obiectivul de 40% trebuie să fie maximul. Ne referim la marja de înlocuire a cărbunelui. Acum elaborăm o tactică în acest sens. Și um, e posibil ca această tactică să aducă reduceri adiționale cu sine. Și de aceea mi-am permis ca în acest context ținând cont de raportul de forțe, să trag niște concluzii în ceea ce privește obiectivul de 25%. Considerăm că nu, am considerat de fapt că nu aveam la momentul respectiv suficiente date, suficiente analize în ceea ce privește efectele asupra economiei. Așadar, Aș dori să existe un impact economic la nivelul statelor membre. Am solicitat aceste date anul trecut, în iunie, de fapt. Și pe atunci mi s-a promis că va fi efectuată o analiză în fiecare stat. Problema este că aceste date au întârziat să apară. Șefii de state și de guverne au fost de acord la Copenhaga cu faptul că, în anumite împrejurări, vor fi în favoarea unor ținte mai ridicate de reducerea emisiilor. Mă adresez doamnei Hasi și domnului Lise acum și le spun că noi am făcut calculele cu mare, mare grijă în ceea ce privește costurile la care este supusă economia poloneză pentru obiectivul de 20%. E un cost care poate fi suportat se situează undeva între 0,9 și 1% din PIB și suntem dispuși să suportăm aceste costuri. Banca Mondială și experți independenți au făcut aceleași calcule și au uh, ajuns la un rezultat mai pesimist, care se situează la 1,2-1,4% din PIB. Mi-am întrebat colegii din alte state ce părere au. I-am întrebat dacă au făcut calcule similare și mi-au spus că nu. Și de aceea, opinia mea este că până nu cunoaștem consecințele acțiunilor, deciziilor noastre, nu e deloc în interes european să creăm, să generăm o situație care se va solda cu o deteriorare gravă a, a economiei europene. Și aici nu mă refer uh, la cărbune doar. Dacă ar fi să plătim șomaj unui număr mult mai ridicat de persoane, atunci problema va deveni și una socială. Așa că să nu ne limităm strict la industria extractoare în ceea ce privește problema eficienței energetice. Aș dori să subliniez că e clar prima noastră alegere și e clar direcția în care Europa ar trebui să se îndrepte într-o primă instanță. Abordarea ar trebui să fie una amplă. Eu cred că experiența Poloniei ar putea oferi un exemplu util altor state. Aproximativ 250 de milioane de euro pe an reprezintă suma cheltuită de, uh, de fondurile, prin fondurile de protecție de mediu în Polonia pentru chestiunile de eficiență energetică. IMM-urile, micile întreprinderi energetice, micile centrale energetice, beneficiază de un sprijin de 40% pentru panouri solare. Oferim așadar soluții inteligente, ecologice, oferim sprijin în acest sens și finanțăm uh, multe alte programe în, acest, în această direcție. Programe, de exemplu, pentru izolarea termică a clădirilor. Orice clădire care necesită izolare termică poate intra în uh, programul uh, nostru. Referitor la întrebarea adresată de doamna Plumb, într-adevăr, în următoarele șase luni, cel de-al șaselea program pentru mediu va fi una dintre prioritățile președinției în exercițiu. Trebuie să elaborăm o poziție comună europeană pentru a evalua uh, acest program. S-a discutat la reuniunea informală de la Sopot uh, despre acest subiect și au existat câteva voci destul de critice care s-au exprimat. Au fost date exemple concrete cu referire la ce nu s-a realizat. De aceea, stimați eurodeputați, vreau să vă spun că, și vreau să spun, stimați eurodeputați, că nimeni, absolut nimeni, și domnul Leinen știe asta, niciunul din uh, cei reprezentați la această reuniune, niciunul din miniștrii nu a pus sub semnul întrebării un program de follow-up al șaptelea. Chiar dacă cel de-al șaselea program nu a fost uh, unul plin de succes și poate, poate că tocmai de aceea ar trebui să avem un al șaptelea program, o continuare. Și poate că trebuie să ne dublăm eforturile pentru a ne asigura că ceea ce nu ne-a ieșit în cel de-al șaselea program ne va ieși acum, în cel de-al șaptelea. Cel de-al șaptelea program ar urma să fie adoptat de prietenii noștri din Danemarca, ce vor prelua uh, ștafeta după noi. Iar în ceea ce privește reuniunea de la Durban, aș dori să subliniez o problemă pe care eu consider de, informație, de importanță majoră. Eu cred că rolul eurodeputaților este extrem de important, fiindcă dumneavoastră vizitați alte parlamente uh, din niște state care emit multe, multe emisii de dioxid de carbon și puteți să îi convingeți pe cei de acolo să se alăture eforturilor și ambițiilor noastre către un acord cu obligativitate globală. Eu cred că rolul dumneavoastră este primordial și puteți să faceți foarte multe, mai ales când uh, vă reuniți cu cei de la parlamente din terțe state. Europa se simte puțin abandonată la acest capitol, din variate motive. Fie că vorbim despre China, despre SUA, despre alte state, Japonia, vedem că mereu argumentele diferă când vine vorba despre justificarea faptului că nu pot să țină pasul cu Europa, cu Uniunea Europeană. Deci rolul Parlamentului European este aici semnificativ. Se pare că asistentul nu a ascultat interpretarea înainte. Revin acum la intervenția mea și la rolul de mediator pe care mi-l pot asuma în relațiile cu Parlamentul European. Tind spre mediere și cred că aceasta este soluția la negocieri. Știu că întotdeauna vor exista divergențe de opinie și mereu voi încerca să găsesc un compromis. În calitate de ministru pe probleme de mediu în Polonia, am reușit să finisez puțin legislația privind organisme modificate genetic pentru a ne permite experimentarea. Sunt academician, sunt cercetător și cred în cercetare, în experimente. Nu cred că are sens să impunem o interdicție asupra OMG-urilor din terțe state, mai ales când vine vorba de furaje dar nu sunt pentru uh, OMG-urile ce cauzează probleme de mediu. Nu putem să încălcăm legislația comunitară, totuși. Nu a fost posibil și legislația poloneză interzice să plantezi OMG-uri uh, Uh, și pe un metru pătrat de teren. Așadar, vreau să subliniez din nou acest aspect. Referitor la Rio plus 20 și la posibilitatea ca Uniunea Europeană să facă mai multe, să transpună vorbele în fapte. Îi mulțumesc, doamne Lepaj, pentru această întrebare, mai ales pentru, prin prisma faptului că am și eu anumite rezerve aici nu știu dacă suntem, din punct de vedere mental, pregătiți pentru acest pas mare înainte. Mai ales pentru că suntem cu toții obișnuiți să avem anual un alt telefon mobil și suntem extrem de entuziaști când apare un uh, nou model de autoturism pe piață. Important e să, schimbăm, să ne schimbăm mentalitatea. E nevoie să ne schimbăm un pic modul de gândire, de abordare și cred că sunteți de acord cu mine aici. Sper că aceste vorbe să poată fi transpuse în fapte. Am fost de acord în ceea ce vește acțiunile ce sunt necesare, dar acum e important să le transpunem în fapte concrete, pentru ca ele să devină realitate. În ceea ce privește gazul de, de șist, Întrebare adresată de domnul Uschi. Astfel de resurse energetice sunt necesare pentru ca mai apoi mulțumită acestora sau cu acestea, să construim uh, uh, platforme eoliene um, și generatoare fotovoltaice. Fiindcă trebuie să avem uh, o metodă de compensație în momentul în care soarele nu strălucește sau vântul nu bate cu suficientă putere. La ora actuală avem patru tipuri de resurse energetice în acest sens. Lignit și antracit. E vorba așadar de energie pe bază de cărbuni. Nu se discută însă la nivel european despre cărbun, fiindcă nu e la modă. Și apoi mai avem centralele nucleare. După Fukushima, nimeni nu mai vrea centrale nucleare. Și apoi avem gazele convenționale, naturale. putem să sporim dependența față de gazul rusesc, dar nu avem de gând să facem acest lucru în Rusia și mă bucură faptul că Europa e de părere că nu dorește să depindă în totalitate de gazul rusesc. Dacă nu suntem în măsură să... Dacă nu mai putem utiliza gazul de șist, atunci ce vom face? Vom citi seara la lumina lumânării? Oare putem să facem acest lucru? Ideea e că cele patru resurse energetice au dezavantaje, e adevărat. Trebuie să le măsurăm ca atare, pentru că știm că nu avem resurse ideale de energie primară. Așadar, trebuie să găsim un mix energetic individualizat pentru fiecare țară, astfel încât să avem energie la un preț decent, competitivă, prietenoasă cu mediul. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, spune președintele. Da, referitor la lumina lumânărilor și cititul la lumina lumânărilor. E romantic, dar nu foarte practic, totuși. Și sperăm ca în următoarele decenii celelalte patru resurse, uh, soare, uh, vânt, uh, apă, geotermie, să poată să Uh, ofere aportul, să-și ofere aportul necesar în mixul energetic. Mai avem 10 intervenții pentru maximum două minute fiecare, ca să putem să încadrăm în timp. Karl Heinz Florenz. Domnule profesor, domnule președinte al Consiliului, vreau să vă felicit. Uh, sunteți uh, președintele Consiliului 25, așa v-aș spune eu, Uh, sunteți uh, unul dintre uh, persoanele, una dintre persoanele care într-adevăr vrea să facă ceva și de aceea sunteți curajos și vă uh, felicit. Vreau să știu care este planul dumneavoastră, care e foaia de parcurs pentru Durban ce îi sfătuiți pe colegii dumneavoastră din, miniștri, din uh, Consiliul de Ministri? Ce vă așteptați? Ce recomandați comisiei noastre? Pentru că, așa cum am spus cu toții astăzi, vrem să vorbim cu toții cu o singură voce. În al doilea rând, eu sunt uh, omul rău care se ocupă de deșeurile electrice. Și eu am moștenit mașina de spălat de la mama mea este bunul cel mai de valoare pe care poți să-l primești dacă trăiești la țară. Deci, aici avem de discutat și v-aș invita uh, astăzi dimineață la ora 8 am uh, mâncat uh, micul dejun de lucru cu uh, colegii dumneavoastră, cu uh, secretariatul dumneavoastră. Vreau să știu uh, Care este poziția dumneavoastră referitoare la uh, poziția Parlamentului față de deșeurile electrice? Sigur că uh, nu sunteți de acord cu Parlamentul, dar nu sunteți nici între dumneavoastră în Consiliu cu toții de acord. Deci care e poziția? Mulțumesc, Carol Florenț. Mă bucur că în sfârșit ați reușit să fixați această întâlnire cu președinția poloneză. Uh, e minunat, ați putut să discutați despre această directivă. Criton Arsenis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă urez bun venit, domnule ministru. Ne bucurăm să salutăm uh, un guvern pro-european la președinția Uniunii Europene și credem că veți reuși să găsiți uh, să găsim împreună, de fapt, soluții comune la probleme comune. Mă alătur colegilor mei vorbind despre schimbările climatice. Știți că uh, prima dată trebuie să concurăm cu acele țări care doresc în primul rând să se hrănească și apoi să rezolve problemele de mediu. Mă refer aici în primul rând la China. Dar China ia măsuri radicale, are obiective sectoriale, închide fabrici care au tehnologii învechite pe care noi încă le folosim în Europa. Și, cu toate că e adevărat că cu toții ne simțim amenințați de concurența Chinei, azi Întrebarea care se pune este cine va concura cu o China verde pe viitor dacă noi pierdem în acest uh, concurs de 10 trilioane de euro uh, pentru tehnologii verzi uh, în China merge înainte cu plină viteză. Cu toate că nu suntem de acord cu China, nu ne-am pus de acord asupra unor obiective uh, obligatorii, ei își fac treaba și dacă noi nu ne facem treaba, dacă nu reușim să avem un acord și un acord la Durban, atunci vom pierde competitivitatea, uh, ne vom pierde locurile de muncă și șansele de dezvoltare. Am înțeles că dumneavoastră subliniați mult modul în care ar trebui să reducem consumul nostru și sunt de acord cu dumneavoastră, însă uh, obiectivele, obiectivele de reducere sunt cele care ne vor asigura reducerea consumului. Aș dori și eu să fiu de acord, să susțin întrebarea domnului uh, Florence. Cum planificați să uh, obțineți aceste reduceri ale consumului? Cum să ne reducem emisiile și să uh, facem o mișcare decisivă la Durban la sfârșitul anului? Mulțumesc, domnul Brandi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Krășevski, pentru că sunteți alături de noi. Și eu aș dori să mă alătur colegilor mei care critică poziția dumneavoastră privind schimbările climatice. Am senzația că nu ne pierdem doar rolul de lider moral în dezbaterea climatică, dar mai mult decât atât, vom suferi și pierderi economice dacă nu reușim să îi prindem din urmă pe ceilalți actori. Curând, pentru că peste câțiva ani va trebui să cumpărăm tehnologii din China, Japonia și alte țări care deja merg mai repede decât Uniunea Europeană. Ca raportor pentru eficiența resurselor, e foarte tentant să discut acest subiect cu dumneavoastră, dar cred că ar fi mai bine să aștept până când vedem foaia de parcurs din partea Comisiei Europene. Am să vă adresez o întrebare referitor la celălalt subiect care este foarte important pentru mine, biodiversitatea. Foarte sincer, eu nu sunt prea optimist uh, când văd cum abordează Consiliul acest uh, subiect. Am văzut un summit uh, surprizător uh, de bun la Nagoya și obiectivele fixate, dar Acum, la ultimul Consiliu de Mediu, multe state membre au fost foarte reticente, n-au vrut să discute aceste obiective. Știu că țara mea, țările de jos, discuta despre obiective care ar trebui să fie accesibile, pe care să ni le permitim, permitem din punct de vedere financiar. E adevărat, așa trebuie să fie, dar acesta este un criteriu foarte subiectiv din punct de vedere politic. O țară care utilizează 60% din bugetul său uh, nu are foarte mulți uh, bani. Deci, uh, totuși, e foarte subiectiv acest criteriu. Ați vorbit despre costurile schimbărilor climatice care se vor acumula și vor fi mult mai mari mai târziu dacă nu facem ceva acum. Și eu cred că în cazul biodiversității lucrurile stau și mai grav. Întrebarea mea este, ce veți face pentru a reuși ca în Consiliu nu doar să se adopte obiective, ci acestea să fie și îndeplinite și să nu facem aceeași greșeală pe care am făcut-o și acum 10 ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Boguslav Sonic Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mă întorc la o problemă menționată de ministru. Site-urile Natura 2000 sunt de multe ori amplasate pe teren privat în Europa și proprietarii acestor terenuri deseori privesc aceste uh, site-uri uh, uh Natura uh, 2000 ca pe o pacoste. Uh, care îi împiedică să facă anumite lucruri. Am uh, vorbit despre necesitatea unor resurse suplimentare pentru a proteja aceste situri Natura 2000. Ați uh, observat o dorință în Consiliu de a spori finanțarea pentru a proteja uh, aceste site-uri? Mulțumesc, Matias Grote. Mulțumesc, domnule ministru. V-am ascultat cu foarte mare atenție când ați vorbit despre costurile sociale ale politicii energetice și climatice. Oare vă înțeleg bine? Sunteți de partea noastră? Și anume, atunci când vom discuta despre aceste lucruri pe viitor, uh, Comisia va trebui să facă o evaluare de impact social. Sunteți alături de noi în această cerință? Și în ceea ce privește conferința de la Durban, uh, și pe mine mă preocupă lucrurile ca și pe alți colegi, și anume, uh, întrebarea mea s-ar referi la serviciul de acțiune externă. Mulți uh, colegi au fost uh, angajați acolo, dar nu ar trebui oare ca Serviciul de Acțiune Externă să facă o mai puternică politică climatică, astfel încât să ne întoarcem de la Durban cu ceva în mână? Deci nu ar fi bine să fim activi pe mai multe niveluri uh, astfel încât să reușim să-i convingem pe partenerii noștri, dacă nu obținem un acord post-Kyoto, măcar un acord care să devină realitate. Politica climatică în ansamblul său și în uh, Europa, ei bine, eu am senzația că ne lipsesc uneori instrumentele și uh, posibilitățile de analiză. De exemplu, atunci când întreprinderile trebuie să transmită uh, amprenta de dioxid de carbon a produselor, încă nu există instrumentele necesare pentru acest lucru. Și aici, oare sunteți de partea noastră, și anume, Comisia ar trebui să propună niște măsuri concrete, niște instrumente comparabile pe viitor, astfel încât întreprinderile pe viitor să poată să prezinte lucrurile astfel încât fiecare consumator să poate să vadă foarte clar care este amprenta de carbon a oricărui produs. Cred că am putea să uh, dăm o lovitură la export dacă am fi lideri în uh, acest domeniu, dacă am reușit să obținem amprenta de carbon și vreau să vă rog, vă rog să fiți foarte ambițios și să facem cu toții un pas uh, înainte pentru binele nostru al tuturor. Mulțumesc! Vreau să vă informez că miniștrii de externe au avut o reuniune luni și au discutat, printre altele, și protecția climei. Deci, politica externă europeană s-a ocupat și de uh, protecția climatică. Rita Manner. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtajamaan ministerille. eri. Domnule președinte, uh mulțumesc, domnule ministru, și vă urez succes în președinția poloneză. Întrebarea mea se referă la emisiile uh, de la uh, nave, directiva privind emisiile de sulf ale navelor. Există o decizie a Organizației Maritime Internaționale să reducă uh, emisiile de bioxid de sulf ale navelor. Acest lucru este de salutat, însă există o serie de provocări pentru viitorul transportului maritim. Unul, una dintre slăbiciuni, uh, slăbiciunile hotărârii uh, Organizației Internaționale Maritime este faptul că tratează în mod diferențiat uh, regiunile și știu sunt convinsă că domnul ministru știe acest lucru. Până în 2015, reducerile trebuie să se facă de la 1% până la 0,1%, iar uh, alte țări uh, vor avea termen până în 2025 să facă reduceri până la nivelul de 0,5%. Obiectivul ar fi ca toți să avem aceleași obiective peste tot în lume. Aș dori să-l întreb pe domnul ministru care este punctul de vedere al președinției în legătură cu directiva privind emisiile de sulf și cât de activă va fi președinția dumneavoastră în abordarea acestei probleme. Vă mulțumesc! Da, uh, da într-adevăr, un subiect pentru Marea Baltică, unde există deja o decizie uh, Uh, e, sunt niște obiective cărora uh, industria navală trebuie să le facă față. Vitorio Prodi. Grazie, președinte. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, dumneavoastră, domnule ministru, că ați venit uh, în mijlocul nostru în acest uh, moment important înainte de summitul de la Durban. Trăim vremuri disperate de aceea contăm pe capacitatea dumneavoastră de a media ceea ce ați spus uh, mai devreme. Cred că este important să mergem la Durban cu un răspuns. Vrem un, uh, o responsabilitate comună, dar diferențiată. Cred că acest lucru este vital, pentru că astăzi ceea ce ne-a lipsit este o propunere bazată pe justiția în Uh, ceea ce privește clima. De aceea vă îndemn să preluați această temă, fiindcă este singura posibilitate pentru noi uh, de a continua cu Kyoto. Cred că vom avea posibilitatea să discutăm despre asta mai de, în detaliu uh, mai târziu credite libere pentru toți cetățenii. Cred că asta este un răspuns uh, care uh, este în conformitate cu uh, declarația de la Basel. Cealaltă întrebare este următoarea. Avem nevoie și de o foaie de parcurs pentru o Europa fără emisii de carbon până în anul 2050. O să continuăm pe calea noastră, o să schimbăm Kyoto, o să facem ceea ce vrem noi. Am putea să schimbăm lucrurile complet am putea să avem o schimbare de poziție radicală. Am putea să spunem că dacă ceilalți nu ne vor urma, vom trece la planul B și vom avea o taxă pe emisiile de carbon. O taxă pe emisiile de carbon la frontierele noastre. Am pus această întrebare mai multor persoane, n-am primit încă un răspuns. Mulțumesc. Ministrul a fost profesor la Universitatea din Italia, de aceea, la Universitatea din Milano, de a înțelege așa de bine italiana. Doamna Crostet. Ehm, vous avez... Uh, Mulțumesc. Ați vorbit uh, adinaur despre necesitatea de a recurge la cărbune pentru a garanta oarecare independență energetică. Ați spus însă că trebuie să limităm lucrurile. Este adevărat, recurgerea la, carbo- la cărbune nu este un lucru bun pentru schimbările climatice, însă avem o metodă, avem o tehnologie, avem uh, Uh, posibilitatea prin captarea și stocarea uh, carbonului să rezolvăm această problemă legată de cărbune și de gaz. Știu că aveți uh, proiecte, dispunem de aceste tehnologii acum, ele există, știm că ele pot să funcționeze, însă trebuie să apăsăm pe accelerație și să găsim finanțarea necesară. Trebuie să cerem Europei să se angajeze în această finanțare. Uh, contați uh, să exercitați presiuni politice astfel încât să se găsească finanțarea necesară astfel încât să ajungem la aceste tehnologii în Europa și să uh, ne menținem un avans tehnologic în raport cu China, care știm că avansează și ea în această privință. Președintele, mulțumesc. Ultima întrebare. Michel Revazi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, uh, domnule ministru, că ați răspuns la întrebări. Am fost cu 15 zile în uh, urmă în Polonia pentru a evalua strategia energetică. Ne-a interesat gazul din șisturi. Ați acordat 90 de permise de explorare pentru acest gaz din șisturi. Uh, Trebuie însă să ne punem întrebări în uh, ceea ce privește uh, controlul apelor freatice, apelor subterane. Cum o să consolidați uh, protejarea apelor freatice în urma explorării, nu vorbesc de export acum, ci explorarea gazului de șist, pentru că uh, Uh, știm că există, uh, este utilizat în 506 de, produc, de produse și apoi trebuie să recuperăm efluenții, iar în momentul de față nu există stații de epurare adecvate. Cum o să consolidați directiva care protejează apele uh, freatice, unde există uh, norme numai în ceea ce privește nitrații și pesticidele? dar nu și despre gazul de șist. Uh, ați spus că vreți uh, să uh, nu mai fim dependenți de gazul rusesc, dar prin gazul de șist consolidăm dependența față de Statele Unite. Rolul dumneavoastră este important pentru că Franța a refuzat factorarea hidraulică și Suedia la fel și dumneavoastră vreți să promovați acest lucru. Ultima remarcă în ceea ce privește energiile regenerabile. Am fost surprinsă că nu există uh, uh, panouri fotovoltaice sau uh, surse uh, eoliene uh, de energie în uh, Polonia. Cred că dacă vrem să diversificăm, ați vorbit despre un mix energetic, uh, trebuie să dezvoltăm energiile regenerabile pentru uh, a crea filiere importante la nivelul Europei. Președintele. Aveam pe listă și pe Adam Gerek, mă scuzați. Pana ministra, ale przede wszystkim pana... Aș dori să îl salut pe domnul ministru, mai ales în calitate de profesor. Președinția poloneză este o posibilitate ca vocile uh, universitarilor să fie uh, auzite mai bine. Din păcate, Uh, Europa este deseori asurzită de grupurile de lobby. Panelul IPCC în ceea ce privește schimbările climatice a înaintat o ipoteză pe care uh, Academia Poloneză de Știință a discreditat-o. IPCC-ul a făcut o greșeală metodologică a analizați o singură variabilă, dioxidul de carbon, și există sute de astfel de variabile implicate. Dogma IPCC bate la ușa politicii industriale uh, europene și în fiecare zi există spectrul emisiilor de dioxid de carbon în uh, Europa. Domnule ministru, a venit uh, timpul uh, să existe un uh, grup uh, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Este posibil oare ca în pregătirile uh, noastre pentru Brazilia să avem astfel de activități, trebuie să protejăm oamenii. Iată, opiniile sunt cât se poate de diferite în Parlament și în Comisia noastră și poate că de la cercetător la cercetător veți încerca să răspundeți. Avem 15 minute la dispoziție per ansamblu, după care se încheie reuniunea noastră. Vă mulțumesc! Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te pytania. Po pierwsze chciałbym podziękować. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Florence pentru eforturile sale în ceea ce privește directiva UI. Împreună cu producătorii, cu industria electrică, cu producătorii de produse electrice. Am uh, creat un sistem de gestionare a acestor deșeuri. Directiva pe care, la care domnul Florenț a fost raportor în uh, forma sa reformată va compensa neajunsurile directivei inițiale. Atunci când e vorba despre ambițiile noastre înainte de Durban și cât despre menținerea rolului nostru de lider, atunci, onorați membrii, trebuie să vă spun că dacă chinezii vor proceda așa cum intenționează, nu ne vom pierde rolul de lider, pentru că clima va fi salvată, dar dacă chinezii nu fac ceea ce spun, nu va mai fi un leadership european. Dacă China ar uh, imita evoluțiile din Japonia, ceea ce au dreptul să uh, facă, nu vorbim despre 400 de ppm, ci de 1500. Un lucru pe care planeta nu poate să-l suporte. Uh, Uh, ca și emisii de uh, dioxid de carbon. Uh, comisarul vorbește cu chinezii și li s-a spus că planul lor pe 5 ani nu este nimic extraordinar. Pentru că un asemenea plan pe 5 ani nu face nimic pentru a compensa abordarea activității de zi cu zi atunci uh, când uh, se deschide o uh, nouă centrală pe cărbune în fiecare săptămână. creșterea PIB-ului uh, se va reduce de la 12% la 7%. Și numai în felul acesta, spun chinezii, că pot să uh, reducă emisiile de dioxid de carbon, reducând creșterea PIB-ului. Nu numai că riscăm să ne pierdem poziția de lider, dar alții vor începe să procedeze la fel. Documentul existent este nesatisfăcător. Europa trebuie să-și mențină leadership-ul, trebuie să se pregătească pentru Durban, coordonând cele 27 de poziții în Consiliul Ministrilor de Mediu. Trebuie să hotărâm dacă dorim să avem o a doua perioadă de valabilitate pentru uh, protocolul de la Kyoto. Asta vor partenerii noștri externi, asta spun chinezii că doresc. americanii spun nu avem nimic de a face cu asta. Și dacă așa stau lucrurile, atunci rolul nostru este crucial. Trebuie, în primul rând, să ne punem de acord între noi. A fost o discuție pe această temă la Sopot luni și opinia uh, preponderentă în momentul de față este că dacă mergem pe calea noastră de unii singuri și dacă suportăm noi costurile, se pare că o a doua perioadă de valabilitate a protocolului de la Kyoto nu va vedea lumina zilei. Pe de altă parte, există îngrijorări în legătură cu cât de puțin se face în uh, ceea ce privește protecția uh, climei. Nici uh, China, nici Brazilia, nici Statele Unite nu își vor asuma poziția de lider în următoarele șase luni. Noi va trebui să o facem. Și va trebui să demonstrăm ambiția noastră însă nu trebuie să Uh, mergem de unii singuri pentru că noi o să primim aplauze, iar uh, alții o să, o să construiască în continuare termocentrale pe cărbune. Ăsta este răspunsul la ceea ce a spus domnul Arsenis. Uh, sigur, trebuie să avem un parcurs încurnat de succes, dar și o evoluție riguroasă. Acum, în ceea ce privește biodiversitatea cred uh, foarte mult în valorile ecosistemului. Nu am reușit acest lucru în al șaselea program privind mediul. Trebuie să schimbăm punctul de vedere al oamenilor în legătură cu ceea ce înseamnă ecosistemele. un ecosistem sănătos e un lucru de departe mai bun decât avea un ecosistem bolnav care n-ar costa milioane. Și cred că am putea să explicăm uh, acest lucru miniștilor de finanțe, cărora nu le place să cheltuiască pe chestiuni de mediu. Trebuie să îi convingem că valoarea ecosistemului este în miliardele și trilioanele de euro. Am analizat cu atenție lucrurile și se pare că este adevărat, chiar dacă unii nu cred. Trebuie să demonstrăm cât de mult am avea de câștigat și cât de mult am avea de pierdut și atunci am obține banii pentru a proteja ecosistemele. În momentul de față nu suntem în măsură să ă, calculăm valoarea unei păduri sau unei ape curate. Au fost făcute studii în ă, Regatul Unit al Marii Britanii și s-a calculat că sunt economisite miliarde în uh, ceea ce privește inundațiile, protecția împotriva inundațiilor, dacă sunt protejate cursurile de apă mici. Domnule Sonic, agricultura poate să fie un aliat, dar și un potențial inamic. Am oferit plăți directe suplimentare fermierilor care gestionează situri care aparțin programului Natura 2000 uh, pentru ca ei să respecte regulile de conservare ale naturii. mulți oameni privesc siturile uh, din Natura 2000 ca pe o povară. Casa mea de vacanță pe timpul verii se află într-un asemenea loc și privesc acest lucru ca pe o binecuvântare, pentru că știu că nimeni nu o să construiască pe acele pășuni protejate. Este un lucru uh, pe care îl uh, binecuvântez în fiecare dimineață în care mă scol. Și cred că este bine să-i hot- convingem și pe alții de acest lucru. Prin însăși natura lor, uh, fermierii sunt păstrătorii pământului. Domnule Grăte și evaluarea studiului de impact uh, este un lucru pe care îl predau și studenților mei și pe care doresc să îl promovez pe durata președinției. Când vorbim despre mediu, nu vorbim numai despre natură. Există cel puțin două medii, mediul uh, natural și mediul social. Și dacă aveți îndoieli, atunci vă rog să-mi explicați de ce există proteste în legătură uh, cu uh, drumurile ocolitoare, cu centurile și sunt oameni care se înlănțuiesc, se pun în lanțuri uh, în fața ministerelor pentru a uh, protesta împotriva construcției unor astfel de infrastructuri. Trebuie să vă, gândi, să vă gândiți uh, și la sănătate. Trebuie să vă gândiți la faptul că investițiile vor atrage noi așezări de oameni. Toate aceste elemente trebuie avute în vedere atunci când se face un studiu de impact. Nu e vorba de păsări sau de animale care se pun în uh, lanțuri în fața ministerelor, ci oamenii fac acest lucru. Există apoi și aspecte economice. Se vorbește despre mediul economic. Și noi avem în vedere aspectele economice. Trebuie să evaluăm costurile diferitelor opțiuni pe care le avem la dispoziție, a alternativelor pe care le avem la uh, dispoziție. Numim asta multi-criteria analysis, analiză uh, în funcție de criterii multiple. Nu încercăm să evaluăm valoarea unei specii în uh, dolari americani. Nu vrem să punem o etichetă de preț pe oamenii care sunt omorâți pe autostrăzi. Acest lucru este imoral. Metodologia pe care o folosim ne permite să comparăm mediul natural cu mediul social și aspectele funcționale. Pentru că construim o autostradă pentru ca să conducem uh, autovehiculul pe ea. Trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă o astfel de autostradă nu este construită. Și acum emisiile de bioxid de sulf, reducerea acestora în Polonia. Până în 1989 am avut uh, o dictatură în uh, Polonia și nu a funcționat bine. Eu cred în mecanismele economice. Reducerea bioxidului de sulf și de azot uh, este uh, un uh, aspect pe care îl gestionăm în Polonia în asemănător sistemului ETS. Cei care depășesc limitele, plafoanele impuse, trebuie uh, să contribuie la un fond de care beneficiază cei care au reușit să reducă aceste emisii. Acum, ca să-i răspund domnului Vittorio Prodi, în legătură cu Durban, aș fi mai mult decât încântat să mă întâlnesc cu dumneavoastră, domnule Prodi, și să vă explic care sunt intențiile președinției poloneze, astfel încât Durban să devină un succes Uh, mondial. Va fi un succes al întregii lumi dacă este un succes al Europei. Aș fi încântat să vă pot explica cum uh, vrem să realizăm acest lucru. Este oricum o problemă foarte grea. Cât despre foaia de parcurs până în anul 2050, și uh, taxa pe emisiile de carbon, nu cred că este imposibil. Trebuie să învățăm să punem o cifră pe, carbona, pe amprenta de carbon, însă trebuie să o facem cu toții. Cred că în Europa avem dreptul să spunem că dacă cineva s-a relocat din Europa pentru a fabrica în altă parte sticlă și poluează cât dorește inima întreprinderii respective, pentru că nu există plafoane în acest sens, atunci avem dreptul să-l ardem la buzunar pe producătorul respectiv, uh, impunându-i taxe la frontieră. Am folosit un calculator al amprentei de carbon pe internet, am calculat costul transportului, am calculat uh, Uh, deșeurile mele, casa mea de vacanță folosește lemnul pentru încălzire. Am luat în calcul toate acestea. Din păcate, rezultatul a fost că sunt ostil uh, mediului înconjurător din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Și atunci, la ce să renunț? Sunt multe lucruri pe care le folosim. Nu am timpul să intru în amănunte acum. Însă, dacă vrem o Europa cu emisii scăzute și o planetă cu emisii scăzute, asta presupune sacrificii mari din partea noastră. Și acum, pe scurt, uh, gazul din șisturi. Nu cred că asta ne va face să fim dependenți de Statele Unite. Cred că dependența de anumite tipare este un aspect. Dependența de un singur furnizor care poate să închidă robinetul când vrea el este cu totul altceva. Este un cu totul alt tip de dependență. Nu există o modalitate ideală de generare a electricității. Trebuie să găsim o modalitate care să dăuneze cât mai puțin mediului. Ați vorbit despre impactul uh, negativ asupra apelor freatice sau despre uh, emisiile de mercur ale uh, termocentralelor pe uh, cărbune. Sigur, sunt pentru construcția de uh, mor de vânt, dar până când putem să uh, stocăm uh, acest tip de energie. Deocamdată nu există tehnologia să facem acest lucru. Până atunci va trebui să apelăm la uh, tipurile de energie convențională, de bază. Așa încât nu avem decât să îi uh, invidiem pe suedezi uh, pentru 40% din electricitate Uh, produsă prin hidrocentrale. Dar nu putem tot să facem asta. Cât uh, despre sceptici. Domnule Gherec, nu sunt un uh, sceptic în ceea ce vește mediu, sunt un profesor. Am foarte multe dovești științifice care susțin teoria că există schimbări climatice. Și dacă aș avea o dovadă care să spună că mii de oameni de știință din lume au căzut victimă fanteziei colective sau au fost de acord să înșele lumea, dacă aș avea astfel Uh, de uh, dovezi, atunci uh, foarte mulți baroni ai petrolului m-ar plăti ca să spun că există o asemenea dovadă. Rezultatele cercetării arată că vom avea tot mai multe dovezi de schimbări climatice în viitor. Sigur, schimbările climatice uh, cer timp pentru a se manifesta. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri. Cred că în ultima oră și jumătate am uh, avut un schimb de opinie extrem de interesant, de colorat. Pot să vă garantez că Parlamentul va face tot posibilul pentru a deveni un partener uh, constructiv uh, de cooperare cu Consiliul pe timpul președinției. Sper să vă revăd la plenară la Strasburg și poate din nou aici la Comisia noastră parlamentară pentru mediu. Mulțumesc dumneavoastră și întregii noastre echipe și mult succes în timpul președinției poloneze.